De aceea, Trebuie să spun că Italia e adevărat că a salvat onoarea Italiei în trecut, dar dacă cineva credea că o va face și pe viitor, uh, să salveze onoarea Europei, însă nu se poate așa. Pentru că orice stat care se găsește în poziția Italiei, constată că vine un moment de saturare. Mecanismele de integrare nu mai funcționează, mecanismele de incluziune nu mai funcționează, repatrierile știm că sunt cu mari dificultăți, pentru că nu sunt eficiente, pentru că în multe țări nici măcar nu se poate stabili identitatea imigranților și oricum în marea majoritate a cazurilor nu este posibil decât pe bază de acorduri bilaterale. Și prin urmare, Italia a decis să aplice o altă linie decât în trecut. O spunem cu capul sus și o afirmăm cu forță, claritate și transparență. O linie nouă pentru că am considerat că după ce am elaborat această strategie, pe care nu trebuie să o banalizăm, pentru că nimeni își poate permite să facă acest lucru, am considerat că uh, e unica manieră eficientă pentru a combate traficul de ființe umane. Există o ipocrizie în Europa. Emigranții devin o problemă când se aprind uh, reflectoarele în uh, Mediterană, unde complice sunt și anumite ONG-uri. Abia atunci uh, Europa își dă seama de problemă. Însă noi trebuie să acționăm acolo unde acești migranți își părăsesc satele, unde devin victimele acestor uh, traficanți. Știți cât costă un astfel de parcurs al speranței care de fapt traversează tortură și violență. Eu am fost în Africa și știu despre ce vorbesc costă între 3 și mii de dolari și uneori nu sunt suficienți. Vorbim de persoane extrem de sărace care reușesc să facă rost de acești bani și după o secundă uh, sunt furate. Asta este problema. Problema nu este doar Mediterana. În ceea ce privește gestiunea situației din Mediterană, vreau să vă reamintesc că în Italia activitățile de căutare și salvare s-au inspirat întotdeauna din respectarea drepturilor fundamentale. Chiar și în cazul uh, menționat al navei Diciotti, Italia a luat persoanele vulnerabile, femeile și copii și le-a transportat imediat uh, pe uscat. Faptul că, ca în ultimul caz, avem de-a face cu o navă pe care este garantată asistența uh, sanitară și aprovizionarea și uh, trebuie să stea în radă câteva zile într-un port italian, asta nu înseamnă că există rele tratamente. Însă a fost uh, just așa, asta și uh, ținând cont de concluziile la care au ajuns cele 28 de state membre în iunie anul trecut. E just să pretindem să funcționeze un mecanism de redistribuție, ceea ce nu se întâmplă astăzi, pe bază obligatorie. Să revenim însă și la situația concretă. Portul sigur funcționează doar pe sol italian. Asta nu poate funcționa. Un port sigur este cel mai apropiat. În al doilea rând, mecanismul de distribuție în acesta nu pot participa doar 3, 4, 5, 6 țări. Trebuie să fie un mecanism automat și toată lumea trebuie să participe în acest mecanism de solidaritate. Și o a treia problemă, să nu o ascundem. Și acele țări care se uh, declară disponibile să participe la acest mecanism de redistribuție o fac doar pentru cei care au dreptul la protecție internațională. Nimeni nu vrea migranții economici. Rămâne în țara în care au ajuns prima dată. Asta atât în ceea ce privește migrația. Când vine vorba de economie, investiții și infrastructură, cineva a spus, dar Italia nu vrea să facă reformele necesare. Vă rog, vă rog să vă informați. În timpul procedurii de mediere, cu domnul președinte Juncker și domnul vicepreședinte Dumbrovskis și vicepreședintele Moscovici, de la început i-am rugat un lucru. Să evite uh, procedura de infracțiune. Am dus o uh, carte, o întreagă carte, uh, pe care, tradusă în engleză, în legătură cu reformele pe care le-am făcut și cele pe care, pe care suntem pe care să le facem. A spune că Italia nu este gata să facă reformele înseamnă a, a ignora ce se întâmplă în Italia. Am adoptat și realizăm planul cel mai mare de, de reforme structurale gândit vreodată. Durante dibattito successivo. Președintele, doar apoi puteți pune întrebări. Domnul Conte am adoptat o lege anticorupție care introduce standarde anticorupție dintre cele mai ridicate, nu din Europa. Onorevole Danti, se vuole... Domnule Danti, dacă doriți să luați cuvântul mai târziu, puteți uh, să o faceți. Nu întrerupeți acum, spune domnul președinte Tajani. Poți să unilateral cu cât pierdeți mai mult timp, cu cât mai multe întreruperi uh, sunt, cu atât mai, mulți deputa- mai puțin deputați vor putea lua cuvântul. Apoi pute- puteți pune întrebările, spune domnul președinte Tajani. Domnul Conte, aplicăm standardele cele mai ridicate în lupta împotriva corupției, nu doar la nivel european, ci la nivel internațional. Am introdus reforme radicale Um, când vine vorba uh, de faliment, de legea falimentului. În Italia nu se mai, nu, în Italia nu se mai vorbește astăzi despre faliment, se vorbește despre codul întreprinderilor în situație de insolvență. Este uh, o carte întreagă. Am introdus și o lege de delegare și introduce momentul de față decrete legislative pentru a reforma și a simplifica toate procedurile administrative pentru uh, a uh, accelera procedurile, lucru necesar în țara mea, lucru care nu a fost făcut în ultimii ani. Dorim avem, uh, de asemenea, un act delegat, introducem reformă radicală și pentru achizițiile publice, public procurement. Avem, de asemenea, suntem pe care de a reforma codul civil și codul de procedură civilă, dar și codul de procedură penală. Iată ce facem. Și cine spune că suntem împotriva intervențiilor, poate ar fi bine să mergeți la o dezbatere publică, să vedeți cine este pentru și cine este împotrivă. Când vine vorba de trenul de mare viteză avem un plan de investiții uh, în infrastructură foarte stufos. Am uh, uh întreprinderile de stat uh, au fost convocate la Palatul Chigi, au uh, investit 13 miliarde. Um, avem un plan național pentru securizarea teritoriului, un plan național uh, și pentru a lupta împotriva riscurilor geologice. Uh, Doresc să amintesc că am cerut flexibilitate Comisiei și am obținut flexibilitate în faza finală în valoare de peste 3 miliarde, 3,2 miliarde în plus de planul de investiții deja programat. Putem fi de păreri diferite. Asta e frumos în democrație că atunci când are loc o dezbatere publică, fiecare să sprijine propria părere, dar a ignora aceste lucruri înseamnă a face pe surdul. În ceea ce privește trenul de mare viteză, într-adevăr, este un proiect care a fost recunoscut de interes european, un proiect deja adoptat, dar acest guvern a considerat că este corect în fața cetățenilor sau față de cetățeni ca dacă evaluările care justi- având în vedere că uh, evaluările care justifică această investiție sunt de acum de 25 de ani, trebuie să fie refăcute evaluările. Și înainte de a investi atât de multe resurse, înainte de a realiza un proiect, a realiza un proiect de infrastructură cu impact atât de mare asupra mediului, am hotărât să facem o analiză costuri-beneficii am spus că vom face acest lucru în mod transparent, vom comunica public rezultatele și ne vom asuma responsabilitatea deciziei care va fi luată în urma acesteia. În ceea ce privește celelalte proiecte, ele sunt în curs de uh, realizare. Autostrada Brennero și altele. Și uh, accelerăm în momentul de față investiții pentru diferite șantiere pe care vom face public în aceste zile. Și dacă îmi cer scuze președintele că uh, abuzez de timp, dar doresc să mai spun un lucru în legătură cu alegerile noastre, în legătură cu politica externă. Italia este izolată politic. Italia a rămas. Spuneți că Italia a rămas izolată când vine vorba de Venezuela. Nu e așa. Italia nu este izolată. Italia a contribuit, și să, nu, să știe acest lucru, la comunicarea în alte reprezentante de pe 26 ianuarie. Acest lucru a fost recunoscut public că intervenția mea a fost determinantă pentru această comunicare. Mulți doresc să um, anticipeze istoria, dar trebuie să fim prudenți. Nu știm cum va evolua criza din Venezuela. Italia știe ă, ce dorește și nu e singură, e alături de multe alte țări. Știm și doresc să amintesc aici faptul că pentru noi alegerile prezidențiale din 2018 nu au fost democratice, nu le-am recunoscut rezultatul, da? și de asemenea știm foarte clar că e nevoie de noi alegeri prezidențiale. Trebuie să se asigure condițiile pentru ca acestea să aibă loc în mod transparent, să fie credibile, să respecte standardele internaționale. Dorim ca aceste alegeri să fie organizate cât de repede. Suntem conștienți de faptul că populația suferă și deja am uh, trimis ajutoare umanitare respectând dreptul internațional. Suntem conștienți că niciun regim nu poate fi justificat dacă uh, acționează cu violență împotriva uh, unor manifestații pașnice, manifestații pașnice, dar acestea fiind spuse, nu putem să recunoaștem pe nimeni care nu a fost ales în alegeri libere și democratice. Suntem la dispoziția grupului de contract, suntem și pentru o formă de mediere și spunem tuturor care este responsabilitatea istorică de a spune, a recunoaște pe cineva față de altcineva nu e un lucru bun, pentru că știm că cele mai mari crize internaționale în istorie au avut loc pentru că a fost recunoscut un protagonist față de altul prea rapid. Deci, atenție! pentru că astfel se polarizează și se radicalizează conflictul. A recunoaște prea repede un actor înseamnă că permitem altor actori globali să vină în, în, în, ajutorul celuilalt și știm că așa încep conflictele, au început cele mai mari conflicte din istorie. Mulțumesc! Iniziamo il dibattito con il cazzo de AI. Da, acum începe dezbaterea cu intervențiile spontane, dar trebuie să încheiem cel târziu la 19 și 45. Sunt mai mult de 50 de parlamentari care au cerut cuvântul. Da, cu cât mai mult vă lungit, cu atât mai puțin vorbesc alții. Doamna Comi, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule prim-ministru. Vă urăm bun venit la Parlamentul European. Dumneavoastră ați vorbit despre democrație, dar vedeți, dumneavoastră sunteți aici într-o instituție care poate e cea mai democratică, pentru că noi suntem aleși direct de cetățeni și fiecare zi suntem răspunzători față de ei, nu ca dumneavoastră care ați fost numit. Eu sunt mândră că sunt italiancă și sunt de partea Italiei, dar cu o Italie europeană. Ehm, să spuneți că a fost foarte simplu să aprobăm aici uh, eticheta Made in Italy și a fost uh, o nimică toată să aprobăm reforma Dublinului sau legea copyright-ului. Noi n-am dat vina pe nimeni și ne-am suflecat mânecile și am trecut la treabă și am făcut alianțe. Alianțe care lipsesc Italiei. Sunt alianțele acelea care lipsesc la Consiliul European pentru că, știți, dumneavoastră vorbiți de Europa, vorbiți de unitate, dar apoi veniți aici și ne spuneți că nu se face trenul acela de mare viteză. Poate că guvernul dumneavoastră nu e de aceeași părere, sau cineva din guvern, sau mă înșel. Nu știu, dumneavoastră vorbiți de reforma Dublinului, dar uh, chiar dumneavoastră ați adoptat uh, cotele facultative și noi am spus că asta e total greșit cotele de migranți. Apoi cere solidaritate, nu? Când e vorba de cote facultative, asta e orarea dumneavoastră și trebuie să aveți onestitatea intelectuală să recunoașteți. Și mai permiteți-mi, că încheie imediat, acel, acea înregistrare video a dumneavoastră cu eh, doamna cancelar Merkel e o rușine, pentru că eu iubesc Italia și n-aș vrea ca niciodată un prim-ministru să vorbească rău despre guvernul italian cu un coleg de-al său. Doamna Guillaume acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, președinte al Consiliului, să știți că eu, uh, când nu sunt la Strasbourg sau la Bruxelles, sunt, uh, sunt din Lyon. Și generații de italieni au lucrat în Lyon. Tunelul Lyon-Torino este încă în stadiul de proiect Um, și nu putem spune că acesta leagă numai Lyon de Torino, la fel cum canalul Mânecii nu leagă um, Cale de uh, Dover, ci în cele două țări. Raportul Conti a calculat cât ar costa uh, pentru italieni uh, acest uh, tunel. Într-adevăr, taxele pe autostradă poate ar crește, dar uh, ar fi mai multă, mai puțin trafic pe celelalte șosele, mai puțină poluare. Uh, uh, dar uh, nu credeți că merităm mai mult decât acest raport pe care l-ați menționat, care nu este suficient de riguros și, de, și nu ține suficient cont de mediu? Herr Ministerpräsident, vielen Dank. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Ați vorbit mult despre solidaritatea pe care Italia o cere Uniunii Europene, uh, că este uh, contribuția dumneavoastră la viitorul Uniunii Europene, faptul că cereți solidaritate și că noi ar trebui să o dăm. Dar când vorbim de solidaritate, trebuie să ne întrebăm de ce s-a ajuns la situația în care Italia are nevoie de această solidaritate. Vă amintesc că de 20 de ani avem o monedă comună, euro, de 15 ani, Italia nu are nicio creștere. V-ați gândit că poate este o legătură între cele două? Poate că Italia ar trebui să se gândească dacă această monedă îi, se potrivește? Ar trebui să se gândească da, de ce Banca Centrală are, italiană are un uh, deficit țintă de 400 de milia, uh, miliarde de euro. De ce oare Italia în mod constant încalcă regulile privind uh, deficitul? Domnule Conte, dacă doriți solidaritate, Italia trebuie din când în când să mai respecte și regulile, pentru că nici în sistemul de azil nu ați uh, respectat regulile. Întâi nu i-ați, nu i-ați uh, înregistrat pe toți refugiații, iar acum pe care i-ați primit, iar acum nu mai primiți pe nimeni și închideți toate porturile. Dacă Italia vrea solidaritate, trebuie să respecte toate legile toate uh, regulile pe care și le asumați le respecte. Domnul Tarand. Onorele Miranda. Dacă nu este domnul Tarand, atunci doamna Miranda. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, prim-ministru Conte, de ce guvernul dumneavoastră a uh, împiedicat uh, debarcarea bărcii Open Arms care salva Uh, migranții, domnule președinte. Eu eram pe acea embarcațiune cu doamna Forența, cu Javi Lopez, cu Miguel Urban, am fost patru uh, europarlamentari și nu ne s-a dat niciun răspuns oficial. Domnul ministru al transportului din guvernul italian a spus că era un motiv de ordin public, de aceea a fost împiedicată debarcarea într-un port italian. Dar de ce blocați porturile italiene de atunci și până acum? De ce vorbiți noastră de Europa solidară și nu uh, respectați absolut deloc regulile, regulile solidarității europene, tocmai? Dar ce ne șochează mai mult și mai mult e că uh, partea guvernului nostru care ar putea avea idei mai democrate se aliază cu extrema dreaptă, cu prietenii fascismului, cu uh, prietenii prietenul uh, extremei drepte din Spania, Vox, care e tocmai contrariu Europei Solidare. Domnule Borghezio. Domnule Borghezio. Sì al... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule prim-ministru. Uh, iată că ați redat demnitatea unei țări care nu prea mai era obișnuită cu reprezentanții ai săi care să vină aici uh, drept și mândri în fața Europei și dumneavoastră ați reușit să vorbiți despre o fază delicată, ați trecut printr-o fază delicată, aveți un mare succes dar riscul era să se pună stare de infracțiune în seară, dar dumneavoastră ați combătut asta și ați demonstrat adevărul, faptele. Țara noastră e o mare țară de muncitori, cu baze financiare economice care mm, sunt invidia altor țări. S-a spus de șantaj, s-a spus de manipulări politice. E vorba de o, și de o clasă politică europeană mai degrabă vasală, în fine, și subiectivă. Vă mulțumesc pentru că ați dat forță celelalte componente ale guvernului noastră care și-a obținut obiectivul și anume a demonstrat aceste Europe Mm, nu prea precaută, că toate predicele sale privitoare la imposibilitatea de a opri traficul de carne vie la Marea Mediterană erau afirmații false și serveau unor interese ascunse. Poate acest trafic a fost uh, în sfârșit blocat și încă o uh, mulțumire pentru că ați vorbit de un efort de a se deschide față de țările africane, Italia cu care trebuie să vorbim, de la egal la egal și uh, Vreau să mai vorbesc despre implicarea sistemului IMM-urilor țării noastre și europene, uh, că doar uh, cu uh, stimularea MMR-urilor și nu cum se făcea în trecut cu partidele care mm, furau pur și simplu din țările africane, în fine, și urmăreau propriile interese. Nu, noi suntem, noi sunteți un guvern al poporului, un, un guvern serios. Da, mulțumesc, spune domnul președinte. Următorul vorbitor. Onorevole Voi. Domnul Voi. Herr Präsident. Willkommen, Herr Minister. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule prim-ministru. Ați reușit ca această invazie ce venea din Mediterană să fie oprită. Și pentru asta vă mulțumesc. Nu este un secret că lobby-ul azilanților nu mai poate să câștige la fel de bine cu dumneavoastră cum o făcea înainte. Probabil că vă simțiți astăzi aici ca într-un tribunal, dar nu suntem un, într-un tribunal. V- v- atmosfera e așa pe, pentru că elitele tremură pentru că știu că nu vor mai avea majoritatea în trei luni în acest parlament. În Europa am văzut că migranții pot omorâ cu miile. Opriți crimele. Dați milioanelor de europeni care se uită către Polonia, Ungaria, Italia, dați-le speranță pentru un nou viitor. Doamna, Doamna Timenez Beserir. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, sunt de acord că trebuie să punem capăt traficului de ființe umane în Africa. Dar, din păcate, nu sunt de acord cu poziția neutră a Italiei în legătură cu situația din Venezuela, care a blocat recunoașterea lui Guaido de către Uniunea Europeană. Italia mi-e foarte dragă. Am fiice italiene, um, am trăit peste 20 de ani în uh, Italia sunt foarte dezamăgită de faptul că guvernul italian nu vede că este urgent să uh, îl stopăm pe tiranul Maduro care sufocă poporul venezuelian. Spuneți că nu e grabă. Spuneți acest lucru lui Leopoldo Lopez și celor torturați, celor uciși, migranților care stau la coadă să intre în Columbia. Spuneți acest lucru oamenilor care mor de foame, cum spuneau Edmund Burke, singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe este ca cei buni să nu facă nimic. Mulțumesc! E... Are cuvântul domnul sau doamna Muserie. Muserie. Je m'adresse à vous en tant qu'ancien secrétaire d'État aux affaires. Domnule prim-ministru, mă adresez dumneavoastră în față de fost uh, secretar de stat uh, pentru afaceri externe. Sunt din, uh, zon, din regiunea coastei de Azur Cooperăm în calitate în, cu Italia în mare parte și fonduri, dar uh, împărțim munții chiar accentul. Însă uh, astăzi uh, retragerea ambasadorului nostru din țara dumneavoastră este consecința acțiunilor dumneavoastră. Pentru prima dată după al doilea război mondial avem de-a face cu un incident diplomatic major ceea ce ne arată că discursul nostru este fals. Uh, ideea de a face politică în Franța este împotriva propriilor noastre convingeri, care, uh, dumneavoastră care tot puneți accentul pe suveranitatea italiană. Eu aș vrea să știu cine a plătit această deplasare în Franța. Dacă este contribuabilul uh, uh, italian, atunci ați încă, încălcat uh, legea electorală din Franța aliații dumneavoastră vă pot uh, mulțumi, pentru că cu prieteni ca dumneavoastră nu mai e nevoie de inamici. Comportamentul nostru a fost imoral, ineficace, ilegal, irresponsabil. Nu pot să uh, mă bucur de renașterea pe care, așa zisa renașterea pe care o încarnați. Mulțumesc, spune președintele, doamna Toia. Dalle parole, dagli atteggiamenti di quest'aula. Mulțumesc, domnule eh, prim-ministru. Dumneavoastră, cred că ați văzut ce stime și ce așteptări are uh, aula aceasta de la Italia și cât dezamăgire și preocupare stârnește Italia asta, care obiectiv e mai slăbită, mai izolată, e în conflict cu statele membre fondatoare cu care ar trebui să construiască viitorul, se aliază cu țări care sunt împotriva unității și solidarității de care vorbiți dumneavoastră. Sper că ați, v-ați dat seama de asta, că sunteți inteligent. Noi vorbim, eu vă spun asta nu cu fericire și bucurie, ci sunt preocupată că eu vreau ca Italia să fie puternică și să fie unită cu Europa. Cum putem să credem? Dumneavoastră vorbiți tot felul de citate, de vise, mărețe. Vă rog, moderați-vă. Bun, e adevărat că nu mult au făcut în Mediterana ce am făcut noi, dar dumneavoastră vorbiți de uh, coerență. Unde sunt faptele? Dumneavoastră vorbiți despre niște lucruri nu vă spun că noi le-am făcut cei de stânga, că nu astăzi s-a născut Italia în Europa, dar totuși vă spun cum ne-am comportat aici. Vă spuneți-mi asta dacă asta e credibilitate și coerență, domnule președinte. Ați vorbit de fonduri pentru Africa, dar majoritatea dumneavoastră a votat împotriva ă, acestora. Ați vorbit de miliarde din planul Juncker, partidele dumneavoastră care ă, vă susțin au votat împotriva. Ați vorbit de cooperarea consolidată, de, la care Italia nu participă consecințele negative ale Brexitului. Asta știți că cel mai mare partid acum italian care vă susține e în grupul lui Farage al Brexitului. Vă rog, pentru binele Italiei, vă rog, redresați Italia. Onorevole Rangel. Bine, domnul Rangel acum, vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, V-am ascultat cu multă plăcere și respectăm voința poporului italian, dar doresc să subliniez un lucru. La un moment dat l-ați citat pe Aldo Moro. E păcat că guvernul italian actual nu onorează memoria lui Aldo Moro, un european convins, devotat cauzei europene nu este suficient să-l cităm când vine vorba de Marea Mediterană, de zona Mării Mediterane. Trebuie să-l cităm și când vine vorba de Europa. Trebuie să vă spun că mi se pare ciudată poziția guvernului italian în legătură cu Venezuela, nu doar pentru că astfel este periclitoată însăși politica externă a Uniunii Europene, dar și din cauza faptului că există o comunitate portugheză la Caracas, în Venezuela, dar există și o comunitate italiană mare. Nu vă gândiți la italienii care suferă din cauza regimului Maduro, care suferă din cauza mizeriei impuse de acest regim? Este o întrebare la care guvernul italian ar fi trebuit să răspundă încă din primele ore. Doamna Spinelli. Microfon, microfon. Microfonul. Microfon, vă rog, microfonul. Da, am o, stimate eh, prim-ministru Conte, am o întrebare nu văd că Uniunea ar putea deveni, nu văd cum ar putea deveni o, o, o Uniune solidară și nediscriminatorie în ce privește regulile de buget, în ce privește migrația și nu cred că venitul de cetățenie, chiar dacă e indispensabil în Italia, nu cred că uh, poate să repare de efectele lui Hartz 4, legii Hartz 4 din Germania, care a făcut pagube mari în Germania. Apoi văd că extrema dreaptă uh, e din ce în ce mai uh, superioară față de 5 stele și e, e mult mai tare decât 5 stele și își impune propria agenda. Atunci aș întreba și e o întrebare serioasă pentru că mă tem momentul în care, în care va cădea guvernul Uh, cu porturile din ce în ce mai închise, cu situația din Venezuela, vă întreb. Care sunt previziunile, care sunt studiile uh, pe care vă bazați? Uh, pentru că ați spus într-un interviu că în anul acesta și anii următori vor fi minunați. Mulțumesc pentru anticipat pentru răspuns. Lini. Nu Salini. Președinte. Bună seara, Eh, domnule prim-ministru, bine ați venit. Vă voi fi foarte succint. Aș dori să am timp să vă spunem cât ne-am săturat aici în instituțiile europene ehm, să cerem resurse pentru proiectele europene prin, eh, din statele membre, printre care și țara mea. Uh, ani de zile am încercat să construim proiecte serioase care să reunească exigențele de conexiune ale țării mele și uh, exigențele întreprinzătorilor. Aș dori să povestesc toate aceste lucruri, dar și uh, aș dori să spun ce simte cel care uh, face aceste eforturi și apoi vede că ministrul infrastructurilor nu mai sprijinea un astfel de, astfel de proiecte. Uh, spuneți, sau guvernul dumneavoastră spune că trebuie să fim răbdători ca să uh, vedem cât de capabil este acest guvern. Eu uh, aș, face, aș, prezent, aș prezenta o provocare, <laughs> pentru că provocarea ați făcut, au făcut și mulți parlamentari. Ei bine, dacă uh, spuneți că trebuie să, res, să, să restituim banii Italiei, ar trebui să faceți un credit uh, Uh, și să dați înapoi din buzunarul dumneavoastră resursele uh, pe care cu greu le-am obținut pentru țara noastră. Domnul Vioti. președinte. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Bun. Uh, voi preda domnului prim-ministru și în scris, pentru că e o listă întreagă. Ministrul ex- de externe 8 din 19, 3 din 4, 3 2 din 6, sunt, guvern, sunt miniștri ai guvernului. Salvini 4 din 4. Ce sunt astea? Absențe ale ministrilor italieni de la reuniunile Consiliului de Ministri. Sunt absențe ale ministrilor italieni. Când se vorbește de muncă, de tineret, de industrie, de transporturi, de, chiar de migrație, noastră nu participați, nu sunteți la ședințe. Vă rog să cereți scuze cetățenilor italieni să vă scuzați cetățenilor față de cetățenii europeni. Europa are nevoie de Italia. Italia are nevoie de un guvern care să fie prezent în Europa. De asta are nevoie și asta trebuia să spuneți astăzi, domnule președinte al Consiliului, dumneavoastră nu, nici nu participați la reuniunile astea. Și închei cu un citat, domnule președinte, pe care ați făcut și ați spus citate, fac și eu unul, un, vă dau un citat din dintr <laughs> dintr-un cântec care a câștigat festivalul de la, Mah- de la San Remo. Uh, e dificil uh, să fii pe lume când nimeni, când, când nimeni nu mai are mândrie și dumneavoastră spuneți că Italia e foarte mândră și de fapt n-aveți de ce să fiți mândri vi prego di usare un linguaggio confacente a quest'aula per favore. perché sennò sono Vă, vă, rog, vă rog să nu mă constrângeți, spune președintele, să, să adopt uh, sancțiuni față de parlamentarii care utilizează un limbaj care nu face cinste Parlamentului. Vă rog să nu se mai repete așa ceva. La parola l'onorevole Marias. Domnul de Marias are cuvântul. Grazie, președinte domnule președinte domnule prim ministru domnule conte dacă aștept până să vă puneți uh, până vă puneți căștile domnule conte sunt de acord cu ceea ce ați spus în ceea ce privește cursul Europei. Însă Europa trebuie să dea dovadă și de solidaritate uh, și la nivel extern, în domeniul securității. Știți că Turcia în continuare amenință uh, Grecia, amenință Ciprul. În mod constant ne uh, violează apele teritoriale, zona exclusivă economică, spațiul aerian aș vrea să aud ceva din partea dumneavoastră, o declarație de sprijin a uh, Greciei împotriva Turciei, de sprijin a Ciprului, astfel încât acesta să poată să se bucure de propriile sale resurse, mai ales că o companie italiană, Eni, dorește să aibă acces la aceste resurse. De, tocmai de aceea amenințarea turcă este și una la adresa Italiei spuneți ceva în Parlamentul European în sprijinul uh, Ciprului și în sprijinul uh, Greciei. Popor, popoarele cipriote și elene așteaptă asta. Mulțumesc, domnul Cici. Benuto, președinte del Consiliu. Bine ați venit, domnule președinte al Consiliului. Sper că mă veți asculta. Vă mulțumesc că sunteți aici în Parlamentul European. Nu este o surpriză pentru mine să vă ascult, uh, poate o surpriză pozitivă, dar așa cum uh, spunem la noi uh, în Italia, Așchia nu sare departe de, de, de trunchi. Așteptăm faptele. Avem nevoie de o bună cooperare în Marea Adriatică. Sunt importante relațiile dintre Italia cu Slovenia și Croația. Aș dori să știu cum vedeți viitorul cooperării cu Slovenia și Croația și cu zona Mării Adriatice. Doresc să știu cum vedeți extinderea Uniunii Europene. Aș dori să știu și dacă guvernul dumneavoastră uh, Uh, dorește să, priv- să prevadă fonduri pentru minoritatea italiene în Istria. Ce faceți pentru a sprijini uh, populațiile bilingve în, colonia, în uh, Croația și Slovația? Pentru că trebuie să sprijinim și această comunitate italiană din Croația și Slovenia. De asemenea, aș dori să știu dacă veți participa, veți sprijini acest uh, simbol al multilingvismului în UE. Are cuvântul domnul Dorfman. Ei, justamente... Domnule președinte, pe drept, cu președinte al Consiliului, pe drept când ați vorbit despre libera circulație, a spus că e importantă. Sunt de acord, eu sunt din minoritatea austriacă, minoritatea cea mai mare care trăiește în Italia, lângă graniță cu Austria. Dar guvernul dumneavoastră a adoptat așa numitul decret de siguranță foarte discutat. Nu vreau acum să intrăm în amănunte în legătură cu imigrația, însă pe baza acestui decret, dacă un student sau, mă rog, o persoană care vrea să muncească în străinătate, Uh, merge în altă țară, cumpără o mașină și vrea să se întoarcă în Italia, mașina asta este sequestrată la graniță și trebuie să plătească 700 de euro amendă. Credeți că e corect ca o măsură de genul ăsta uh, să se ia? E compatibilă cu marea idee a liberei circulații? Mulțumesc! Domnul Tarabella. Silvio, sono molto lieto di sentirvi in aula oggi. Sunt uh, foarte bucuros să vă aud astăzi aici în uh, plenul Parlamentului European pentru că colegul dumneavoastră Salvini rare ori uh, era aici când aveau loc ședințe în care se vorbea despre bunăstarea cetățenilor pentru că era departe de camerele video. Am impresia că așa continuă să se comporte și în guvern. Lucrează puțin, însă apare des la televizor și ca să arate cu uh, degetul vinovații pentru situația foarte proastă a Italiei. Uh, refugiații, africanii, uh, homosexualii, francezii, mai știu eu cine, în trecut erau comuniștii, evrei, țiganii, este o modalitate de a face politică care amintesc, ne amintește clar de fascismul care a distrus Italia și a obligat mii de italieni să emigreze pentru a avea un viitor. Vă rog să nu uitați acest lucru. Bravo. Domnul Cicu. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e important să ne reamintim că Italia trece printr-o fază de recesiune economică. Și, domnule prim-ministru, din păcate nu v-am auzit vorbind despre politici industriale, politici comerciale, da, dar da, despre întreprinderile noastre, nu știu, n-ați vorbit, acorduri comerciale care se încheie în Europa Asta înseamnă made in, adică de origine europeană, înseamnă creștere economică pentru țară. Eu cred că astăzi Italia, nu știu dacă sunteți de acord, astăzi Italia Eh, trebuie să-și reducă taxele și impozitele, firmele noastre să reducă cheltuielile cu munca, eh, să se eh, abandoneze politici de subvenții care nu folosesc la nimic decât la o încercare foarte slabă de a combate sărăcia. E important ca dumneavoastră să subliniați asta să ne dați un răspuns. Mulțumesc. Bresso. Doamna Bresso, mulțumesc. Señor președinte, Domnule președinte al Consiliului, așa cum uh, au spus mai mulți colegi, nu doar din Italia, noi aici lucrăm la proiecte care au ambiția de a face bine Italiei, dar și Europei. Și uh, linia de mare viteză uh, din zona Mării Mediterane, care nu se numește Torino-Lyon, pentru că nu e Torino-Lyon, este uh, linia de cale ferată uh, Uh, pe care se bazează întregul sistem de trafic de feroviar uh, care are obiectivul de a permite zonei mediteranene să se dezvolte. Guvernul dumneavoastră a făcut o grămadă de analize costuri-beneficii care nu ține cont uh, de durata unei investiții uh, care este un, un proiect de 150 de ani. Domnule președinte, al Consiliului dacă veți învăța să gândiți ca un european și nu veți ține cont doar de, micel, de, micile, uh, de, de micile conflicte din Italia, poate ne veți spune mai multe lucruri data viitoare. Doamna Corața Vilt. Mulțumesc, eu sunt parlamentar aleasă în uh, Suedia, dar eu sunt mândră că sunt italian, uh, italiancă, dar mă recunosc din ce în ce mai puțin în marea mea țară. Italia muncitoare, Italia cu inimă, cu suflet mare, care nu stă cu minele în sân, uh, care nu lasă copii să se nece în mare, care crede în valorile umanismului, care știe că Europa e viitorul nostru comun. Nu mai recunosc Italia asta. Uh, Italia a pierdut teren, imagine, credibilitate, a pierdut pe toate fronturile. E îngrijorătoare gestiunea de dreptul accelerată a economiei care a dus Italia într-o situație de recesiune economică. Tinerii, domnule prim-ministru, tinerii au nevoie de un loc de muncă, nu de pomană, demnitate, nu propagandă și lozinci. Ce răspunsuri concrete aveți? Nu știu, poate mă și ascultați. Ce răspunsuri aveți față de șomeri, față de uh, datoriile care să răcesc familiile, firmele? Mă, mă ascultați, domnule prim-ministru? Mulțumesc e și mai îngrijorătoare deriva asta suveranistă a guvernului dumneavoastră, care slăbește poziția Italiei în lume. Europa este soluția, nu problema. Italienii doresc o țară capabilă să construiască punți, nu să sape prăpăstii. E bine să, că vrem să reformăm Europa, dar nu de unii singuri. Italia, da, trebuie ajutată, dar solidaritatea, asta se obține cu dialog, nu cu insulte. Vă rog, terminați cu certurile astea absurde cu vecinii noștri și cu pietenica cea lui Putin. Dacă vă izolați, nu mergeți înainte. Trebuie să construiți alianțe. Domnule președinte al Consiliului Conti, schimbați drumul pentru că de Gasper și Spinelli sunt cu ochii pe dumneavoastră. Da, uh, intervenție fără microfon din sală. Președinte, hvala za besedo. Soltes, onorevole Soltes. Domnul Soltes, domnul Soltes are cuvântul. Domnule prim-ministru, vorbiți despre o Europa solidară, despre o Europa a reconcilierii, a unirii. Însă, în, acest, în același timp, președintele Parlamentului, dar chiar și dumneavoastră, faceți declarații care evocă ura, ca și cum toate victimele ar fi fost sacrificate degeaba. Mă refer la ceea ce s-a întâmplat la Bazovița. Negați, practic, istoria. Toate aceste victime și-au dat viața astfel încât pentru ca noi astăzi să trăim în pace, inclusiv la granița între Slovenia și Italia. Cred că este datoria mea astăzi de a vă solicita să demisionați. Allora, questo era l'ultimo. Era, spune președintele, era ultima intervenție uh, din cadrul procedurii intervențiilor spontane. Da, din păcate, asta este. Nu mai avem timp la dispoziție. Mai urmează și alte subiecte pe ordinea de zi, că mâine nu, altfel nu putem vota doamne Schlein. Pare păi rău. Sunt mai mult de 50 de parlamentari, am permis cât am putut eu. Uh, vă rog, domnule prim-ministru Conte, vă rog, vă rog să răspundeți. Grazie, președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Da, unele lor de cuvânt aici uh, s-au referit la chestiuni politice, și dezbaterea politică e sarea și piperul democrației și binevenită, bine, chiar dacă e înflăcărată dezbaterea de azi, a fost o hărmălaie, nu știu, unele intervenții nici nu vreau să le comentez, pentru că vor să jignească nu doar pe subsemnatul, ci pe întregul popor pe care reprezint eu aici. C'è stato chi avut... Da, unii au avut chiar îndrăzneala și spun asta foarte calm, cum mult calm, domnule președinte Taiani. A fost chiar un șef de grup, cineva care reprezintă un grup, <laughs> a spus că cine reprezentantul poporului italian este o marionetă. Eu nu sunt o marionetă, nu mă simt marionetă. Eu sunt mândru că reprezint un întreg popor sunt mândru că interpretez voința de schimbare a poporului italian. Sunt orgoglioso. Uh, sunt mândru că pot reprezenta o sinteză a liniei politice a unui guvern care nu este marionetă, pentru că nu răspunde unor logici, unor logici de lobby, de afaceri. Poate marionete sunt cei care ascultă de lobbyști, de grupuri de putere, de comitete de afaceri mi e stato detto... Mi s-a spus uh, și cred că și aici am depășit o dezbatere cinstită politică. Mi s-a spus că trebuie să fie rușine din cadrul unui fragment de conversație care a fost înregistrat ilegal, conversație între mine și doamna cancelar Merkel. Eu vreau să vă amintesc uh, celor care au spus că le e rușine public numele meu, le reamintesc că poate în trecut uh, a fost și un exponent al unui partid care are alte, alt trecut decât doamna cancelar Merkel și este mult mai puțin apreciat și atunci nu am auzit să vă fie rușine. Eh, vorrei ancora... Da, uh, acum ajung la cel de-al treilea aspect, care cred eu că tot așa nu ține de o dezbatere aspră, dar cinstită. Uh, s-a spus Reamintesc, s-a spus că ministrii mei sunt absenți și nu participă la Consiliile Ministrilor Europeni. Adică guvernul meu nu e reprezentat uh, la întâlnirile ministeriale europene. Uh, nu trebuie să învăț eu gramatica instituțiilor europene aici, dar vreau să vă reamintesc că, nu vreau să vă dau lecții, dar vă, vă reamintesc că guvernul poate fi reprezentat și de un subsecretar, de un delegat și întotdeauna am prezidat toate mesele rotunde europene, să fie clar. Întotdeauna am stat în scaunul cel mai uh, înalt și vreau să fiu direct și vreau să vă reamintesc că dumneavoastră sunteți uh, exponentul unui partid care în trecut nu a prezidat așa cum se cuvine eh, ce primește afacerea EMA și încă mai plătim consecințele lipsei dumneavoastră de acțiune. Acum, eh, domnule președinte, intervenții vociferări din sală. Vengo invece alle questioni che Onorevole credo più... linguaggio... Eh, președintele domnule Danti, vă rog moderați-vă limbajul. Intervenții fără microfon din sală. Vă rog. Vă rog, o secundă. Stați puțin, domnule prim-ministru, vă rog să aveți un moment de răbdare, vă rog, vă rog, vă rog să nu folosiți uh, un limbaj suburban, puteți spune orice, puteți uh, susține orice fel de uh, teză politică, dar important este să nu jignim, nu, nu jignim pe cei aleși de popor. Sunt reprezentanții cetățenilor și vă rog să nu jigniți președintele Consiliului Republicii Italiene care a fost invitat de noi aici. Nu el a venit uh, la inițiativa sa. E un invitat al nostru, e oaspetele nostru. Vă rog, moderați-vă limbajul cer asta mai ales compatrioților mei italieni. Mulțumesc. președinte. Vengo invece... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul prim-ministru. Acum ajung la chestiunile politice. Mm, sau, uh, am auzit argumente interesante. Uh, a fost întrebat dacă fac ceva pentru Cipru și Grecia. Vă reamintesc că pe 29 ianuarie a fost la Nicosia și împreună cu alte șapte țări din sudul Europei am organizat și o conferință de presă uh, comună am uh, luat poziții specifice, deci există și a existat deja susținere față de Cipru. Ce privește celelalte chestiuni discutate aici, s-a spus, mă rog, s-au spus lucruri uh, rușinoase pentru Italia, că noi lăsăm copiii să moară în largul mării. Pe păi asta este ceva, o afirmație falsă și extrem de gravă. Extrem de gravă. A spus, a spus anterior, noi avem datoria să ne informăm, da, când vorbim aici. Informați-vă, vă rog. Am spus că noi întotdeauna chiar am intervenit pentru a asigura protecția persoanelor cele mai, celor mai vulnerabile. Și chiar în cazurile cele mai uh, uh, urgente, cele mai grave, întotdeauna am, acțion, am acționat pentru siguranța femeilor și copiilor. I-am uh, transbordat pe alte embarcațiuni, i-am debarcat în porturi. <laughs> Noi pretindem o solidaritate concretă. Deci în Europa să se treacă de la vorbe la fapte și să se și comporte și celelalte țări conform afirmațiilor lor. Acum în legătură cu Franța, mm, am declarat de mai multe ori că Italia are legături antice, nu doar economice, culturale cu Franța. Gândiți-vă doar că legăturile dintre cele două țări a fost pus sub semnul întrebării doar de o singură divergență, nu știu, e ceva, e o adevărată nebunie. Suntem două sisteme integrate pe plan cultural, pe plan economic, legăturile noastre sunt prea puternice, deci toate acestea sunt false. Vicepreședintele Guvernului, Di Maio, a declarat de altfel că întâlnirea pe care a avut-o cu unii reprezentanți ai mișcării uh, vestelor galbene a fost o întâlnire mm, pe care a avut-o în calitatea asta de lider al unui, al unei mișcări politice. Deci uh, intrăm aici într-o dimensiune a dialecticii politice, partizanatul. Bun, aici sigur se pot face alegeri discutabile, dar totdeauna legitime. Ce privește Venezuela, uh, s-a spus aici ceva <laughs> extrem de fals. Și anume că Italia susține pe Maduro, Italia nu vrea alegeri prezidențiale. A spus, eu am spus că nu-i grabă. Declarațiile sunt exact pe dos. Maduro, regimul lui Maduro, nici de cum nu e sprijinit de Italia. Am declarat că alegerile prezidențiale nici Parlamentul European nu le-a recunoscut. Noi n-am trimis pe nimeni și nu considerăm absolut deloc că președintele Maduro are vreo legitimitate democratică. Vrem, solicităm să se organizeze cât mai rapid alegeri prezidențiale libere democratice, transparente și cât mai rapid. Tocmai pentru că populația suferă acolo. Pur și simplu noi nu considerăm că se ajunge la un astfel de rezultat recunoscând ca președinte pe cineva care s-a autoproclamat președinte. Noi considerăm că așa ceva nu face decât să încetinească procesul care va duce la o soluție rapidă și democratică. Și S-a mai vorbit aici despre chestiuni economice și s-a vorbit despre faptul că, mă rog, am fost întrebat de ce Italia nu e atentă la o politică industrială. Noi am recunoscut importanța planului Juncker. A spus și eu, întotdeauna am susținut importanța unei politici industriale a Uniunii Europene. Ba chiar am remarcat cât de important e un buget al zonei euro, chiar și cu funcții de stabilizare. Și eh, pentru a rămâne tot la teme de, legate de politici economice, politici sociale, eh, țara noastră, să știți că ni s-a spus că, uite că nu aveți creștere economică, atenție, atenție, că eh, trebuie să plătim conturi din trecut. Din păcate avem o grea moștenire. Poate e prea devreme ca să facem o evaluare a efectelor unui buget care acum conține măsuri care acum încă de-abia demarează. De-abia au fost puse în aplicare. Eu am spus că va fi o creștere economică în care va exista în cel de-al doilea semestru al lui 2019. Pentru că, în mod rezonabil, putem spune că politica noastră economică și măsurile adoptate de noi vor uh, putea să ajungă la viteza de croazieră în aceste prime luni. Păi, suntem atenți la sistemul de producție. Nu, nu este, cum a spus dumneavoastră, dacă spuneți că noi nu ne angajăm în, într-un plan de investiții, cum spuneam, e complet fals să afirme așa ceva. Noi suntem foarte activi în acest sens, vă spun doar că ieri, vă dau doar un exemplu, ieri subsemnatul a fost în trei regiuni ale sudului Italiei, unde creșterea economică uh, s-a împotmolit, unde nu există dezvoltare socială și am semnat trei contracte de dezvoltare în Basilicata, în Molize și în Sardinia. Deci eh, guvernul acesta are o abordare foarte practică, pragmatică și încearcă să susțină creșterea economică prin toate măsurile pe care le-a adoptat. Și venitul de cetățenie. Să știți că, da, putea fi o măsură doar asistențială S-a vorbit mult de asta. Vorbesc despre mm, acest venit că a fost o întreagă dezbatere publică. E o măsură care putea fi doar o cheltuială, o risipire a resurselor. De fapt, nu, a fost concepută pe baza unui pact, un pact de uh, muncă, de formare, mecanisme de incluziune socială pentru a recupera pentru circuitul productiv multe persoane, vorbim de 5 milioane de persoane aflate în sărăcie care vor fi direct implicate, care în acest moment Uh, sunt pur și simplu în afara oricărui fel de mecanism uh, social, productiv, uh, nu au un loc de muncă. Deci, în conformitate cu articolul 3, alineatul 2 al minunatei noastre Constituții, Constituția italiană, deci aceste persoane nu au posibilitatea reală de participa la viața economică, democratică, politică, socială a țării noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, signor eh, președinte. Vă mulțumim, domnule președinte al Consiliilor Ministrilor Republicii Italiene. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Îmi cer scuze dacă uneori vi s-a vorbit pe un ton uh, pe care nu îl sprijin, dar întotdeauna în hemiciclu, atunci când dezbaterile sunt animate, înseamnă că există mult interes față de subiectele discutate, mai ales când vine vorba de viitorul Uniunii Europene. Panie i panowie, Bună seara, doamnelor și domnilor, vă salut pe toți. Cei care doriți să părăsiți țara, vă rog să o faceți în liniște. W związku ze złożonymi przez Komisję INTA oraz ECON în legătură cu recomandările pentru decizii ale Comisiei INTA și IMCO să nu există obiecții împotriva actelor delegate um, anunțate ieri, uh, nu s-au exprimat obiecții în termenul de 24 de ore. Conform regulii 105, aliniatul 6, recomandările sunt din, din um, regulile de procedură, recomandările sunt considerate adoptate. Acestea vor fi publicate cu textele adoptate de mâine miercuri 13 februarie 2019. Dezbaterea a fost foarte animată. Acum vă propun să trecem la subiectul următor. E vorba de dezbaterea comună în legătură cu acordul de parteneriat între UE și Singapore. Această dezbatere Um, este legată de raportul David Martin în legătură cu acordul de liber schimb între UE și Singapore cu o rezoluție și cu o recomandare privind uh, protecția investițiilor între UE și Singapore. Mai avem un, uh, încă un raport David Martin și încă o rezoluție și o recomandare pregătit de domnul Antonio Lopez Isturiz White, tot în legătură cu acordul de parteneriat și cooperare și încă un raport al lui, raport, al, al lui Antonio Lopez Isturiz White în legătură cu rezoluția privind cooperarea dintre cele două țări. Dezbaterea va începe acum. Doamnă comisară, bine ați venit. Are mai întâi cuvântul domnul raportor David Martin. Vă rog.